Bună dimineața! După cum știți, colegul nostru Danjean a plecat în Libia cu o misiune ad hoc care a fost uh, decisă de Parlament și din acest motiv uh, eu prezidez reuniunea de astăzi. Știți uh, deja care sunt limbile folosite astăzi la această reuniune. Aș vrea să vă amintesc că doar limbile utilizate de membrii de plini au prioritate pentru interpretare și vă amintesc și că această reuniune este transmisă pe internet. Dacă nu sunt observații, consider că ordinea de zi este adoptată. Procesul uh, verbal al ultimii reuniuni este considerat adoptat. Nu am uh, anunțuri pentru astăzi și începem cu primul punct de pe ordinea de zi. Primul uh, punct se referă la Euro uh, Eujust Lex Irak și dați-mi voie să urez bun venit domnului Hans-Jörg Haber, care este directorul capacității civile de planificare și conducere și îi urez uh, bun venit și uh, șefului de misiune, domnului Laszlo Huzar, pentru un schimb de opinii cu privire la Eujust Lex Irak. După cum știți, uh, misiunea integrată pentru Irak este o misiune de gestiune a crizelor Um, care este derulată în conformitate cu PSAC. Această misiune va fi extinsă până pe 13 iunie anul acesta. Anul trecut, Laszlo Huzar a fost numit uh, șeful uh, acestei misiuni. În 2003, a început al doilea război din Irak, care a dus la prăbușirea regimului lui uh, Saddam uh, Hussein. În uh, decembrie anul trecut, trupele, ultimele trupe străine au părăsit Iracul, Irakul și uh, guvernul uh, lui uh, Nuri al-Maliki a devenit responsabil pentru asigurarea securității în Irak. Uniunea Europeană joacă un rol în această țară. Din păcate, situația politică de pe teren rămâne fragilă. Rivalitatea dintre șiiți și suniți, poziția uh, regiunii curde și președintele Irakului, domnul Talabani, atrag atenția asupra atacurilor frecvente. Situația din regiune poate fi foarte volatilă. Tocmai în acest context, această misiune trebuie să-și îndeplinească misiunea, o misiune care este foarte dificilă. Uneori, menținerea păcii este mai dificilă decât uh, războiul. După aceste observații introductive, dați-mi voie să dau cuvântul uh, generalului. Am uh, hotărât uh, să dăm prioritate celor care sunt pe teren. Aveți cuvântul. Thank you. Uh, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați uh, deputați, dragi prieteni, este o onoare pentru mine să mă adresez comisiei dumneavoastră pentru prima dată la doar patru ani după ce mi-am preluat postul de șef al uh, uh, misiunii din Irak. Am avut onoarea să fiu numit într-un moment crucial în istoria Irakului. După retragerea trupelor americane din Irak în decembrie anul trecut, guvernul uh, irachian uh, um, preia frâiele în uh, țară și încearcă să progreseze spre instaurarea unui regim democratic care respectă drepturile tuturor. Europa trebuie să fie alături de guvernul irachian în această misiune istorică. Misiunea EU-Just Lex este contribuția noastră cea mai tangibilă la aspirațiile irachienilor. Oferim uh, cooperare prin delegația Uniunii Europene în Irak. Delegația Uniunii Europene dorește să se bazeze pe abordarea uh, globală a Uniunii Europene și uh, beneficiază de delegația Uniunii Europene din Irak. Cooperăm uh, strâns cu irakienii și mă bucur să vă împărtășesc faptul că am fost uh, bine primiți de către omologii noștri irakieni peste tot unde suntem prezenți. La Bagdad, la Erbil, care este capitala regiunii kurde din Irak, uh, și la Basra, în sudul Irakului. Misiunea aceasta și-a început operațiunile în 2005 uh, și la vremea respectivă nu am putut să uh, mergem la fața locului, a trebuit să operăm în statele membre cu câteva birouri de legătură în Irak. Începând cu 2010 am putut să ne extindem prezența în Irak și am putut să fim prezenți atât la Erbil cât și la Basra. Cartierul general al misiunii uh, a fost uh, stabilit la uh, Bagdad. Restul Um, cartierelor generale au fost uh, instalate mai târziu și la sfârșitul uh, anului 2011 majoritatea experților erau prezenți în Irak. Procesul acesta a prezentat uh, dificultăți, însă mă bucur să spun că misiunea aceasta conlucrează acum cu irakienii și ori de câte ori face acest lucru din propriile uh, din uh, închisorile și instituțiile din Bagdad. 31 de persoane se află în uh, Irak și șase colegi uh, sunt în Basra. Cred că misiunea aceasta reușește să realizeze contacte strânse cu omologii noștri irakieni. Această misiune este considerată un actor echilibrat, uh, mic uh, din punctul de vedere al personalului, însă care reacționează la nevoile de pe teren. La ora actuală, încheierea statutului uh, misiunii este prioritatea noastră. Acest lucru are implicații importante pentru noi. Este vorba despre accesul la statutul diplomatic, o libertate de mișcare sporită și reducerea expunerii la anumite riscuri. Am reușit să negociem un proiect uh, mulțumitor care furnizează protecție satisfăcătoare personalului nostru. Ne așteptăm la o decizie uh, cât mai rapidă a guvernului irakian pe această temă. EUJust uh, Lex oferă activități de formare și activități de mentorat și consiliere în așa fel încât uh, sistemul de justiție penală din Irak uh, să fie modernizat. Aceste activități au loc în parte în țările membre, însă după ce am, ne-am deplasat în Irak, majoritatea activităților au loc acolo. Aș vrea să menționez um, gestiunea uh, locului uh, infracțiunilor și alte activități care permit uh, axarea pe dovezile științifice în uh, cadrul anchetelor uh, și axarea mai redusă pe mărturii. În felul acesta, ofițerii de poliție pot să investigheze infracțiuni cu care sunt uh, puțin familiarizați. Formarea în ceea ce privește sistemul uh, penitenciar uh, au în vedere stabilirea de standarde europene în ceea ce privește închisorile din Irak, standarde care sunt foarte necesare. În ultimele luni, misiunea a desfășurat 34 de activități de training, cu 445 uh, de participanți. 5.000 de oficiali au fost uh, formați de la începutul activităților, ținându-se cont de nevoile din Irak. Acestea sunt însă doar niște cifre. În spatele cifrelor se află eforturi și uh, povești de succes. Poliția și judecătorii cooperează mai bine și drepturile omului se află acum în centrul activităților noastre. Am organizat primele activități uh, judiciare la Institutul Judiciar de la Bagdad. Acestea sunt doar câteva exemple de succes. După aceste patru luni în care am început să cunoaștem dificultățile operațiunilor din Irak, sunt uh, recunoscător uh, echipei pentru eforturile pe care le-au desfășurat. Eforturi care au fost uh, menite să asigure derularea unor activități. Există și activități care nu s-au putut uh, desfășura din cauza situației de securitate. După cum uh, înțelegeți, probabil acordă o foarte mare importanță securității. Vom uh, urmări îndeaproape posibila deteriorare a situației după retragerea trupelor americane. Vom uh, face de asemenea eforturi pentru a beneficia de locuri adecvate pentru desfășurarea activităților de training. Stimați deputați, misiunea noastră conlucrează îndeaproape cu omologii noștri internaționali. Aș vrea să intru în detalii în ceea ce privește cooperarea cu Statele Unite. Departamentul de apărare a cedat locului uh, Departamentului de stat în ceea ce privește acțiunile din Irak. Omologii americani sunt implicați în planificare, facem schimb de experiență și conducem de asemenea forumul uh, internațional din Irak. Susținerea reciprocă este în beneficiul tuturor și este chiar un imperativ operațional. Același lucru se aplică la alți uh, omologi internaționali care lucrează uh, mână în mână cu noi. De exemplu, familia Națiunilor Unite în Irak. Norvegia va fi în curând primul stat care va contribui la Eujust Lex în Irak. Nu pot încheia fără să-mi exprim recunoștința pentru ocazia pe care mi-o oferiți astăzi de a vă prezenta situația misiunii cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să spun că politica de securitate și apărare nu trebuie să fie monopolul experților în domeniul securității. Trebuie să răspundă așteptărilor cetățenilor europeni. Voi răspunde cu plăcere la întrebările dumneavoastră și aștept observațiile pe care le aveți. Mulțumesc foarte mult! mulțumesc, vă mulțumesc pentru această prezentare detaliată. Gentlemen. Dăm cuvântul domnului uh, Haber. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Nu mai am prea multe de adăugat la cele spuse de șeful misiunii. Voi încerca să vă prezint câteva din elementele din perspectiva Bruselului, bazei de la Bruxelles. După cum s-a spus, misiunea aceasta a fost creată în 2005, adică într-o perioadă în care situația de pe teren trecea de la rău la mai rău și se deteriora continuu timp de cel puțin trei ani. La vremea respectivă nu reușeam să, nu aveam cum să instalăm misiunea pe teren, ci lucram de la Bruxelles. Invitam uh, oficialii din sectorul de securitate irachieni la formare aici și în statele membre, atunci când statele membre organizau cursuri uh, pentru noi. Abia anul trecut, condițiile de securitate de pe teren au permis redesfășurarea misiunii la Bagdad. Predecesorul actualului șef de misiune a fost cel care a transferat misiunea pe teren, după aceea a plecat, iar Laszlo Husar este primul șef de misiune care a crescut pe teren la Bagdad, dacă pot să spun așa. Ceea ce creează o situație cumva paradoxală. Misiunea va avea, va împlini șapte ani anul acesta, Însă, pe de altă parte, este o misiune nouă în teritoriu. Este nouă din perspectiva provocărilor logistice și, poate cel mai important aspect, este că e nouă din uh, perspectiva irachienilor. Statele membre și chiar și dumneavoastră vă simțiți îndreptățiți să Uh, primiți acum o strategie de ieșire, însă deocamdată nu vă putem oferi așa ceva, pentru că, după cum v-am spus, misiunea este nouă din multe puncte de vedere. Pe de altă parte, cred că a meritat uh, să facem această mișcare, contextul este ameliorat uh, sau ameliorat contactele cu omologii irachieni, suntem încă într-o zonă verde, dar îndrăznim să ne aventurăm și în afara ei pentru formări. Așadar, împărtășim același mediu de securitate pe care, la, pe care l-au și irachienii și astfel sporim credibilitatea misiunii. Așadar, ținând cont de această nouă sugestie, misiunea noastră are acum sarcina de a construi un dialog cu oficialii irachieni, și, sigur, cu statele membre care oferă personalul, pentru crearea și dezvoltarea unui dialog strategic cu Irakul pentru a ă, defini ă, perspective realiste. După cum știți, Irakul este o țară imensă, iar misiunea noastră nu poate oferi formare întregului sector de securitate. Sunt convins că cunoașteți evoluțiile de după 2003-2004 Știți că mare parte a sectorului de securitate a fost uh, distrusă și trebuie încă să fie reconstruită. Deci, uh, tragem într-o țintă mișcătoare, dacă îmi permiteți să folosesc această metaforă, și încă mai avem nevoie de timp pentru a dezvolta o strategie sustenabilă, să vedem uh, unde dorim să ajungem. Când putem spune că misiunea a fost îndeplinită? Una dintre lecțiile pe care le-am învățat din alte misiuni, din lecțiile cele mai valoroase pe care le-am învățat din misiunea din Afganistan, de exemplu, este aceea că coordonarea cu ceilalți actori de pe teren este esențială. În Afganistan am avut nevoie de foarte mult timp pentru a reuși să definim uh, un set de reguli clare pentru activitățile misiunii. Până la urmă ne-am concentrat uh, pe partea de sus a piramidei uh, polițienești, ierarhia poliției uh, din Afganistan. Exista acolo și o misiune SUA, misiune privind statul de drept condusă de State Department, uh, și e foarte important, am învățat să învățăm uh, să ne împărțim munca în mod corect. Misiunea SUA este acum administrată de Departamentul de Stat, sunt foarte multe modificări și ambele misiuni trebuie să uh, găsească un mod de a face această diviziune a muncii în mod cât mai corect Sigur că acest lucru încă nu s-a încheiat, însă progresul pe care l-am făcut în baza experiențelor noastre este uh, reprezentat chiar de faptul că ne-am dat seama de la bun început de ce trebuie să facem. Așadar, desfășurăm un dialog intens cu SUA ca să avem cât mai puține suprapuneri. Sigur că vă dați seama, există contradicții interne, și e nevoie de o opinie comună asupra ceea ce este necesar pentru a pune pe picioare sectorul de securitate din Irak și a dezvolta următoarea etapă. O altă lecție pe care am învățat-o deosebit de bine se referă la cooperarea cu ceilalți actori europeni, adică cu delegația din Irak. Dintre toate misiunile noastre, aceasta este misiunea care cooperează cel mai bine cu delegația. Și poate că unul dintre motive este că au același sediu la ambasada britanică. Intervenție din sală fără microfon. Nu știam, spune vorbitorul. Ambele echipe sunt uh, mici, delegația e reprezentată de o persoană, o femeie și misiunea este și ea puțin numeroasă, au sediul în același loc și interacțiunea dintre misiune și delegație este foarte bună. Sigur că noi încercăm să facem toate uh, ameliorările posibile, însă deocamdată din acest punct de vedere misiunea noastră este în top. Cred că vă dați seama că uh, Uh, situația securității s-a ameliorat foarte mult, însă rămâne tot proastă. Este din multe în multe privințe mai proastă decât în Afganistan, ceea ce împiedică foarte mult libera circulație a misiunii și capacitatea de a interacționa cu irachienii. Totuși, a fost o decizie bună să facem acest pas și să începem munca pe teren. După cum știți, de, de la sfârșitul săptămânii trecute au fost multe manevre politice în Irak, nu știm exact încotro se îndreaptă, ar putea să pericliteze chiar prezența misiunii și uh, capacitatea sa de a-și îndeplini mandatul. Însă nu știm exact ce se va întâmpla. Noi uh, facem însă tot ce putem. Aceasta este modul nostru de lucru. Poate că progresul nu va fi linear, nu va evolua așa cum trebuie, însă, după cum v-am spus, lucrăm într-un mediu nesigur, ceea ce uh, afectează cu siguranță performanța misiunii. Așadar, atunci când evaluați performanța misiunii, vă rog să țineți cont de acești factori. Un element vital care lipsește este uh, acordul dintre misiune și irachieni. În Irak, uh, acest lucru nu înseamnă doar să se acorde membrilor misiunii imunitate față de justiția irachiană, ci e vorba și de implicații de securitate foarte concrete, de exemplu, numărul de înmatriculare diplome, diplomatic uh, acordă acces foarte ușor în zona verde și uh, punctele de intrare în zona verde sunt foarte importante din perspectiva securității. În acest domeniu colaborăm foarte bine cu delegația pentru a obține aceste realizări, fie pentru a obține ceva echivalent. Acestea sunt observațiile pe care doream eu să le adaug la prezentarea domnului Husar și acum uh, vă ascultăm cu plăcere și încercăm să vă răspundem la întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule director, pentru prezentare. Misiunea a început în 2005, într-adevăr, însă cu toate acestea este o misiune nouă și din acest motiv cred că reprezintă o provocare, pentru că trebuie să privim către viitor și cred că autoritățile irachiene au nevoie de această misiune în Irak. Se află la începutul uh, ameliorărilor, mai ales în sistemul uh, judiciar. Am trei întrebări legate de situația misiunii. În primul rând, aș dori să mă refer la rolul, parteneriatul, la, la rolul acordului de parteneriat și cooperare UE-Irak, ce rol joacă în acest context. A doua întrebare se referă la situația închisorilor din Irak, pentru că ă, știm că situația acestora era foarte proastă în timpul războiului și aș vrea să știu dacă s-au implementat reguli privind închisorile, dacă se respectă standardele europene minime aceasta ar fi a doua întrebare. Și a treia întrebare se referă la situația uh, judecătorilor profesioniști. Cred că ar fi bine să adresăm toate întrebările și după aceea să vă dăm cuvântul pentru a răspunde. Doamna Copa. Very much. I would like both. Mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc uh, amândurora pentru prezentările foarte interesante. am ascultat a, explicându-ne ce înseamnă misiunea Eurojust Lex în Irak. Înțelegem că, într-adevăr, consolidarea statului de drept, formarea ofițerilor de rang înalt, am înțeles asta. Vreau să vă rog să-mi spuneți cum promovați drepturile omului în Irak. Și am și un al doilea set de întrebări care se referă la vizibilitatea misiunii din Irak și nivelul um, uh, la care ea se bucură de acceptarea irakienilor. Acum, după ce s-au retras trupele, nu vă um, credeți că există voința politică și că autoritățile irakiene au uh, abilitatea de a uh, acționa ulterior pe baza um, ajutorului oferit de dumneavoastră. Conform mandatului misiunii, se um, oferă mai ales de către statele membre facilitățile pentru formarea experților, date fiind uh, dificultățile economice cu care se confruntă statele membre, cum anume influențează sistemul de contribuții, participarea și eficiența, participarea la misiunea noastră și eficiența acesteia. Domnule Galer. Mulțumesc. Aștept să vă puneți căștile. Maghiara este pe canalul 6. Mulțumesc, domnule Husar și domnule Haver, pentru prezentări. În primul rând, vreau să vă spun că mă bucur că uh, imediat ce am adresat întrebarea, a fost deja, așa și primit răspunsul. Cooperarea cu uh, delegația europeană cred că este foarte bună pentru că doamna uh, ambasador, um, reprezentanta delegației, uh, a fost în mijlocul nostru și știm că este o persoană foarte competentă și foarte angajată în această misiune. Întrebarea mea, pentru că ați menționat un subiectul, se îndreaptă în următoarea direcție. Cum arată cooperarea cu Statele Unite? Uh, americanii acceptă implicarea dumneavoastră uh, sau spun, bun, uh, noi avem programul nostru și dacă vă mai rămâne vouă ceva de făcut, uh, puteți să vă angajați în activitățile respective. Cum anume se, vă consultați cu americanii? Îmi dau seama că pe teren poate nu aveți pârghiile necesare, pentru că acolo nu se iau decizii uh, politice, deciziile politice se iau la Bruxelles, la Washington uh, și mă întreb dacă aveți nevoie de susținerea politicienilor pentru ca să vă puteți concerta mai bine pe teren. Și în ceea ce privește forțele de poliție, um, Vreau să știu dacă americanii oare merg într-o direcție, în aceeași direcție ca și noi, sau măcar într-o direcție compatibilă uh, în ceea ce privește formarea forțelor polițienești, astfel încât oamenii să nu se trezească că sunt învățați lucruri diferite și nu mai știu cum să le împace unele cu altele. O altă întrebare. Ați spus deja că sunteți, uh, misiunea e activă din 2005, dar activitățile s-au desfășurat la Bruxelles la început și am înțeles că uh, persoanele participante la formări au venit ori aici, ori în statele membre, unde s-au ținut cursuri. Uh, persoanele au fost formate, deci, în uh, Europa și vreau să știu cum anume se poate măsura succesul acestor uh, traininguri pe teren deci acolo, pe teren, se poate spune, a, da, persoana asta a fost la noi în 2005-2006 și acum văd că e într-o funcție, într-o anumită funcție și avem senzația că, într-adevăr, a înțeles ce l-am învățat și acum aplică. Cum anume se măsoară succesul activităților de până acum, ă, chiar dacă ele s-au desfășurat în afara țării? Asta m-ar interesa. Și încă o clarificare. Aveți activități și în partea curdă sau activitatea se limitează la uh, zona centrală a țării. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Galer. Domnul Teho, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, domnilor uh, invitați pentru prezentările foarte bune și vreau să vă întreb despre experiența dumneavoastră la nivelul oamenilor de rând? Care este încrederea civililor față de uh, dumneavoastră și cum a evoluat ea, mai ales în timpul prezenței americane și după um, plecarea trupelor americane? Pe de altă parte, conflictele etnice le resimțiți uh, și în cadrul sistemului judiciar și în sistemului polițienesc, pentru că e vorba de grupuri diferite și mă întreb dacă ele sunt, uh, au o reprezentare echilibrată în uh, aceste forțe. Sau puteți să resimțiți conflictele din societate și în uh, forțele de poliție și judiciare. Mulțumesc! Domnule Semche. Mulțumesc. Um, activitatea pe care o desfășurați uh, dumneavoastră în uh, Irak um, este salutară, dar cred că este foarte important să se și evalueze această activitate. Și vă întreb acest lucru pentru că eu uh, a trebuit să conduc divizia poloneză în Irak și în același timp am avut sediul și la Babilon și într-un alt oraș și am văzut în această perioadă în care am fost în Irak cât de dificil și cât de nesigură, cât de dificilă și nesigură este sarcina celor de acolo. De aceea eu uh, uh, îi admir pe cei care sunt uh, în Irak și uh, trebuie să recunoaștem că aceștia își pun în fiecare zi în joc viața în activitatea lor. Am uh, trei întrebări. Prima întrebare o adresez domnului ambasador. E una cu caracter general. Vreau să-l întreb cum apreciază situația din Irak, pentru că ați spus la un moment dat, domnule ambasador, că acum câteva zile uh, au, uh, s-au observat multe modificări, însă deocamdată este dificil um, încotro se îndreaptă evoluțiile. Și aș dori să aflu mai multe informații despre această situație. Apoi am două întrebări pentru domnul general. Prima întrebare se referă la dreptul din Irak. Există noi uh, coduri, uh, cod civil, cod penal, Și următoarea întrebare. Forțele de care dispuneți dumneavoastră, domnule general, aveți 38 de persoane, ați spus, 32 la Bagdad, 6 uh, la pe teren, asta nu e foarte mult. Uh, mă bucur foarte mult că uh, prezența militară a, acolo a încetat, dar Apoi urmează sarcina de a, a desfășura activități de formare. Și mă întreb, oare a fost vorba doar de declarații politice sau a, voința politică se concretizează și pe teren? Și vreau să vă întreb și mai concret, domnule general, aceste persoane sunt juriști, sunt specialiști în formarea forțelor de poliție și care dintre statele membre și-au trimis oameni în această misiune? Uh, v-ați exprimat foarte prudent și foarte uh, elegant, uh, n-ați spus multe în acest sens, de aceea eu aș dori să vă întreb foarte concret ce state membre participă la această misiune. Mulțumesc, doamna Kronberg. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau uh, să întreb ceva suplimentar referitor la conflictele, dar nu la conflictele etnice, ci la cele religioase între șiți și suniți. Puteți să le vedeți în munca dumneavoastră? În ce fel afectează misiunea și abilitatea de a desfășura activitatea pe care o aveți? Și ce fel de semnale, um, ce fel de um, semnale de alertă puteți să observați pentru izbucnirea unui război civil? Și vreau să vorbesc, să vă întreb și despre influența iraniană în Irak Vă afectează aceasta în vreun fel activitatea sau puteți să ne spuneți ceva despre modul în care uh, Iranul influențează Irakul? Domnul Stansky. Thank you very much, uh, Chair. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Havar. Am o întrebare simplă, pentru că deja foarte multe întrebări au fost deja adresate și abia aștept să ascult răspunsurile. Vreau să știu mai multe despre rolul foștilor membri ai partidului BAT. Ce rol au aceștia? Există uh, restricții în implicarea acestora? Uh, dumneavoastră impuneți aceste restricții sau le impune altcineva? Sunt implicați în vreun fel aceștia în Irak? Mulțumesc! Thank you. I believe Președinta, mulțumesc. Puteți să răspundeți în ordinea în care doriți dumneavoastră. Domnul Husar, vă mulțumesc. Cred că parteneriatul uh, european este un mare pas uh, înainte și sper că vom vedea voința politică din partea irachienilor, pentru că noi nu suntem o misiune politică acolo, ci o misiune tehnică care desfășoară anumite sarcini. Dar sperăm că acest parteneriat ne va crește șansele de a obține imunitățile și privilegiile um, adecvate statutului misiunii noastre conform acordului și vor contribui la bună desfășurare a activităților noastre în această țară. În ceea ce privește închisorile, pot să vă spun pe baza experiențelor noastre pe teren că standardele profesionale din închisori sunt foarte variate și cresc, sunt în creștere. Deci există niște tradiții profesionale, pe de o parte, pe de altă parte, trecutul, regimul autoritar și tradițiile culturale au în continuare o moștenire care se face simțită în penitenciare. Noi formăm uh, agenții respectivi pe baza standardelor Uniunii Europene, pe baza drepturilor omului, ne concentrăm asupra aspectelor tehnice, profesionale, metodelor de uh, gestiune a penitenciarilor de reabilitare, cum ar fi sisteme de audit și gestiunea zilnică astfel de cunoștințe transmitem. În ceea ce privește sistemul judiciar, lucrăm în legătură cu înaltul Consiliu Judiciar, care include toate ramurile judiciare, inclusiv uh, procuratura și am văzut că sunt foarte bine formați, se bucură de secole lungi, dacă nu de mai mult timp, perioadă foarte îndelungată de tradiție judecătorească um, în Irak. Însă trebuie să um, se organizeze mai bine, au nevoie de un management mai bun și nu cunosc infracțiunile care nu erau prezente în uh, trecut uh, în Irak. Și noi ne concentrăm uh, în formarea acestora pe toate aceste aspecte. În ceea ce privește drepturile omului, avem uh, doi colegi uh, care se ocupă de drepturile omului și care au ca sarcină principală să ofere consultanță formatorilor, astfel încât aceștia să sublinieze în conținutul formărilor uh, aspectele legate de drepturile omului și de dimensiunea de gen. De asemenea, aceștia participă la cursurile de formare Um, există niște module separate pe drepturile omului. De asemenea, colaborează cu ceilalți donatori care se concentrează asupra drepturilor omului în țară. Pot să vă dau exemplul um, programului UNDP, programul de dezvoltare al Națiunilor Unite. În ceea ce privește vizibilitatea misiunii și voința politică pentru acțiuni ulterioare, cred că omologii noștri irachieni cu care suntem acum în contact doresc să continue activitățile de formare și să integreze cunoștințele pe care le oferim să le transfere mai departe și să le utilizeze pe viitor. Avem uh, uh, o perspectivă pozitivă asupra situației și credem că aceste cunoștințe nu se vor pierde. În ceea ce privește pe cei detașați, Sunt multe state membre care contribuie la misiunea noastră. Eu nu am cifre precise, dar mai mult de 10 state membre contribuie la misiune. Unele oferă detașări și altele oferă uh, ajutor pe bază de relații contractuale. Sunt uh, prezenți tot felul de profesioniști, uh, avocați, polițiști. Și, de asemenea, experți în acțiuni corecționale. Și acum cooperarea cu Statele Unite ale Americii. Aceasta își găsește uh, concretizarea în întâlniri periodice în care discutăm planurile noastre. Pot să vă dau un exemplu. Ieri am avut o formare judiciară pe care am desfășurat-o noi și colegii din Statele Unite au oferit de asemenea un seminar privind uh, anumite subiecte. Și lucrurile se întâmplă și invers. Și noi uh, oferim uh, profesori care să-i ajute pe colegii americani în activitățile lor. Un alt exemplu. Avem un curs de 12 săptămâni pentru investigațiile penale, pentru anchetele penale și investigații tactice și am rugat pe colegii americani să contribuie la dezvoltarea curriculumului acestui curs cu cunoștințele lor uh, speciale. Deci cooperarea este bună și e bună și la nivel tehnic. Conținutul negocierilor, conținutul discuțiilor nu, nu se desfășoară uh, mă rog, nu se pune problema dacă permitem unii celorlalți să facă ceva. Nu e vorba aici de exclusivitate a acțiunilor. Sunt multe de făcut în Irak în domeniul statului de drept, e foarte multă muncă, deci cred că este spațiu pentru, și pentru noi și pentru americani, astfel încât să putem uh, și coopera cu succes. De asemenea, americanii au cursuri uh, speciale pe subiecte pe care noi nu le acoperim, uh, uh, antrenament K9 sau um, cunoștințe despre explozibil. Eu nu pot și nu vreau să judec conținutul profesionist al acestor training-uri specializate pentru polițiști, dar pot să vă spun că nu intră în contradicție cu conținutul profesional pe care îl oferim noi. Nu cred că abordarea profesională a formărilor uh, americane uh, nu ar fi compatibilă cu uh, formările pe care le oferim noi. Acum, în ceea ce privește acțiunile ulterioare și fixarea unor indicatori pentru Uh, pentru formări și pentru foștii uh, cursanți. Am dezvoltat un sistem cuprinzător pentru urmărirea ulterioară a activității. Vrem să vedem cum anume cursații noștri uh, aplică cunoștințele pe care le învață la cursurile noastre, dacă li se permite să utilizeze cunoștințele și dacă pot să le uh, utilizeze cu succes în uh, activitățile lor. Sigur că e foarte greu să-i urmărim pe foștii cursați pentru că ei se răspândesc prin țară și, după cum am spus, e foarte dificil să Uh, găsim oamenii, să-i adunăm din nou. Așadar, am dezvoltat un sistem uh, de eșantionare. Invităm uh, cursanții pe, cei pe care îi găsim la anumite cursuri suplimentare, ulterioare, sau um, îi întrebăm care a fost experiența lor. Nu putem să utilizăm um, măsurile clasice de monitorizare ulterioară, care ar fi firește într-un mediu pașnic, dar am dezvoltat un sistem care poate să funcționeze uh, adecvat în Irak. Acum, în ceea ce privește regiu regiunea kurdă, avem uh, un uh, sediu la Erbil, care este capitala regiunii kurde. Um, cei de acolo se mișcă cu mai mare libertate în Kurdistan. Situația de securitate este mult mai bună în această parte a Irakului și oferim cursuri pentru sistemul regional curd, sistemul de justiție uh, al regiunii curde. Situația de securitate după retragerea trupelor americane Um, m-a întrebat cineva despre această situație și despre populația civilă. Eu cred că e dificil să judecăm după o singură lună de la retragerea trupelor și cred Bun, eu pot să vă spun abordarea mea de pe teren, nu la nivel politic. Eu cred că situația de securitate cel puțin la nivel operațional, nu s-a deteriorat prea mult. Sistemul, așadar, nu s-a prăbușit. Pentru că acestea erau temerile înainte de retragere. Sigur că există îngrijorări uh, destul de serioase. Dar, din nou, în ceea ce privește conflictele sociale de natură etnică sau uh, sectară, pot să vă vorbesc despre experiențele noastre în timpul cursurilor. Nu avem senzația că acestea uh, pun obstacole în, casa, în calea activităților de training. Credem că și șiiții și suniții, fie că sunt polițiști sau judecători, um, nu sunt uh, cursanți uh, pe picior de egalitate la cursurile noastre, nu avem senzația că sunt uh, tensiuni, um, nu resimțim, deci în mediul nostru protejat al cursurilor, nu resimțim aceste conflicte, dar asta nu înseamnă că ele nu există în restul uh, țării. În ceea ce privește legislația pentru justiția penală, uh, Există un proces uh, care în curs de desfășurare, un proces destul de îndelungat care afectează și legislația penală și cea civilă. Multe dintre elemente au rămas neschimbate din uh, instrumentele legislative. Uh, sunt uh, acte din anii 50 sau din timpul regimului lui, lui Saddam Hussein, uh, s-au făcut modificări uh, tactice mai mult, dar textele um, au rămas uh, în parte aceleași. Există un comitet polițienesc pentru statul de drept în Bagdad, um, în care i-am invitat pe omologii noștri irachieni, pe colegii irachieni, să participe la activitatea acestui comitet. De exemplu, data trecută, președintele unei comisii responsabile cu reforma juridică ne-a informat despre stadiul uh, elaborării legislației uh, pentru noul cod penal. Deci, există voință politică, se desfășoară lucrări pentru uh, reforma legislației în materie de uh, justiție penală, probabil că este o procedură destul de dificilă, dar uh, este un proces în curs de desfășurare. As, as I uh, mentioned with the uh, sectarian uh, division, după cum uh, spuneam, în ceea ce privește diviziunile sectare din societatea irachiană, nu pot să comentez aspectele politice, cum este relația cu Iranul. După cum spuneam, aceste probleme nu se resimt în activitatea noastră de zi cu zi. Sper că am răspuns la întrebările dumneavoastră foarte importante și interesante. Cred că Laslo a răspuns la majoritatea întrebărilor dumneavoastră. Nu mai am mare lucru de adăugat. Eu nu am avantajul de a fi pe teren, însă dați-mi voie să fac câteva observații care ar putea fi interesante pentru dumneavoastră. În primul rând, în această misiune, ca și în toate celelalte, cu excepția a doua, suntem implicați în reforma sectorului de securitate. Asta facem noi pe teren. În uh, această privință, europenii au un avantaj major față de americani, un avantaj recunoscut și de americani. Este vorba despre cultura polițienească foarte diversă din Europa. Deci cred că suntem mai buni atunci când vine vorba despre formarea uh, înalților oficiali din forțele de poliție și acest lucru se reflectă și în diviziunea muncii în Afganistan. Reforma sectorului de securitate cuprinde multe elemente importante, însă cele mai importante sunt Odată ce ai antrenat forțe de poliție, cum le plătești? Este o problemă mare în Afganistan, nu și în Irak, care este o țară bogată. Și cealaltă problemă este cum asigur legătura cu sistemul de justiție. Pentru că dacă poliția nu transferă uh, competențe um, sistemului de justiție, nu este bine și statele membre nu dispun de personal judiciar suficient pentru misiunile noastre. Întotdeauna avem o implicare mare în ce privește formarea forțelor de poliție, de asemenea în ceea ce privește sistemul penitenciar, însă suntem mai puțin buni în ceea ce privește sistemul judiciar și încercăm să dezvoltăm interfața între poliție și justiție în așa fel încât poliția să fie conștientă de momentul în care trebuie să predea competențe uh, justiției. Însă nu controlăm acest proces. Aceasta este o limitare inerentă în uh, structura uh, de detașare și uh, o probleme decur din faptul că există dificultăți în trimiterea personalului judiciar în uh, misiunile noastre. În ceea ce privește acceptarea de către populație, eu nu am făcut decât o vizită la Bagdad, însă Impresia mea a fost că atunci când ieși din zona verde, în aceste vehicule blindate, oamenii se uită la aceste vehicule blindate care nu reprezintă o vizibilitate foarte mare. Cred că e prea devreme pentru a vorbi despre o adevărată acceptare de către populația irachiană. În Irak suntem vizibili pentru că oamenii pot să ne pună întrebări și uh, asigurăm securitatea. în ceea ce privește evoluția situației politice din Irak, primesc aceleași informații din ziare ca și dumneavoastră și uh, primesc și rapoartele ambasadelor, însă asta ține de diviziunea muncii în Uniunea Europeană. Ar trebui să puneți această întrebare, să să puneți această întrebare celor competenți să răspundă. Suntem uh, conștienți de faptul că irachienii vor foarte mult să uh, dispună de uh, suveranitate și știți că din această cauză misiunea de training NATO s-a retras. Cred că atitudinea oficialilor uh, irachieni este foarte clară și avem altă identitate decât americanii nu spun aceasta pentru că sunt împotriva americanilor, este situația care s-a creat în ultimii ani. Sper că vom uh, obține un aranjament de securitate viabil pentru personalul nostru de pe teren. Mai sunt întrebări? Dacă nu, Dați-mi voie să vă mulțumesc amândurora pentru prezentările interesante și cinstite. Cred că este greu să lucrezi într-un mediu neprietenos, însă faceți o muncă foarte bună, promovați drepturile omului, egalitatea de gen și încercați să instituiți un uh, sistem de justiție penală, ceea ce este greu în toate țările și mai ales într-o țară ca Irakul. Ați uh, făcut o treabă foarte bună în Irak. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez succes! colleagues, allow me to invite our next speaker. Dragi colegi, dați-mi voie să-i dau cuvântul ambasadorului Winkler, care este următorul nostru vorbitor. Ok, we can continue with the next... Continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi. Dragi colegi, avem plăcerea de a ura bun venit ambasadorului Teodor Winkler. Este directorul Centrului pentru Controlul Democratic al Forțelor Armate, DCAF, pe scurt. După cum știți, DECAF este o fundație internațională care a fost creată în anul 2000 la inițiativa uh, Elveției pentru a susține uh, responsabilitatea sectorului de securitate față de stat și cetățeni. DECAF a făcut mai multe studii uh, pentru Parlamentul European, în special în ceea ce privește reforma uh, sectorului de securitate, monitorizarea parlamentară, supravegherea parlamentară a PSAC și uh, serviciile de informații au fost un alt aspect analizat de acest centru. Aveți cuvântul, stimate ambasador. Vă rog să faceți liniște, dragi colegi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați uh, deputați, dragi prieteni, este o plăcere și o onoare pentru mine să vă prezint foarte pe scurt Centrul pentru Controlul Democratic al Forțelor Armate, DECAF. Să vă prezint activitățile noastre, sau cel puțin o parte din activitățile actuale. Aș vrea să vă mulțumesc uh, sincer pentru ocazia pe care mi-o oferiți. După cum a spus deja doamna președinte, DECAF este o fundație creată în octombrie 2000 de către guvernul elvețian, este o fundație internațională, din punct de vedere juridic este o organizație neguvernamentală. Membrii noștri sunt totuși state. Suntem uh, un o organizație interguvernamentală, o organizație neguvernamentală, o organizație internațională. Avem la ora actuală 64 de state membre, printre care se numără toate statele membre ale Uniunii Europene. Avem circa 130 de colaboratori din lumea întreagă, bugetul nostru este de 30 de milioane de franci elvețieni, 35 de milioane de euro Uh, guvernul elvețian contribuie cu 40%, celelalte uh, state cu 60%. Uh, Misiunile noastre sunt voluntare. Con exercităm controlul democratic al forțelor armate și ne preocupă buna guvernanță a sectorului de securitate. Voi trece la limba engleză. Lucrăm cu poliția, forțele paramilitare, companiile de securitate și cu alte forme de autorități uh, statale. Clienții noștri sunt jandarmii, cei care protejează cetățenii prin utilizarea legitimă a forței. În acest uh, context sunt semnificative mecanismele de supervizare, controlul ministerial asupra sectorului de securitate, dar și controlul parlamentar, care este esențial în munca dumneavoastră, în munca noastră. Care sunt problemele pe care le abordăm? În multe țări în tranziție, sectorul de securitate seamănă cu un stat în stat. Nu se poate vorbi despre democrație, despre stat de drept sau chiar despre securitate într-o astfel de situație. De asemenea, nu se poate încheia pacea și un exemplu este conflictul israelo-palestinian. Capacitatea de a controla violența este esențială. Un al treilea exemplu, situațiile postconflictuale. Reinstituirea unui sector de securitate funcțional care să fie imparțial, transparent, organizat, legitimat din punct de vedere democratic și controlat democratic este esențială pentru securitate și statul de drept. Dacă ne uităm la situația din lume, ne dăm seama că există o relație între foame și sărăcie, pe de-o parte, și existența unui sector de securitate legitim din punct de vedere democratic. Acestea formează un triunghi. Fără securitate nu se poate vorbi despre dezvoltare. Nimeni nu va investi într-o zonă de război. Atunci când investești în securitate, pui temelia statului de drept, pentru că securitatea este un sistem, un uh, mod cuprinzător de organizare a societății în mod uh, transparent uh, și legitim din punct de vedere democratic. Nu se poate vorbi despre perspective pentru personalul de securitate dacă aceștia suferă de foame Reforma sectorului de securitate este esențială pentru prevenirea conflictelor, pentru gestiunea conflictelor și reconstrucția de după conflict. Este o componentă intrinsecă a politicilor modernă. Acest triunghi, securitatea, dezvoltarea și statul de drept, triunghiul acesta reprezintă domeniul de activitate al uh, fundației noastre acționăm pe trei niveluri. În primul rând, susținem comunitatea internațională în eforturile sale de a dezvolta o strategie în ceea ce privește guvernanța sectorului de securitate și reforma sectorului de securitate. Suntem parteneri cheie ai Națiunilor Unite în acest domeniu. cooperăm cu OCDE-ul și cu uh, organizații regionale, cum uh, sunt Comunitatea Economică a Statelor Vest-Africane, Suntem parteneri ai Uniunii Europene și ai uh, uh, Parlamentului European. Centrul nostru colectează informații și uh, face publice bunele practici în domeniul reformei sectorului de securitate și a guvernanței. Publicăm documente care sunt traduse în 45 uh, de limbi. Traducem documentele chiar în mai multe limbi decât uh, se folosesc în Uniunea Europeană. În sfârșit, centrul nostru este orientat pe operațiuni. Avem uh, proiecte pe teren și punem accentul pe construirea capacităților și pe responsabilitatea locală. Dați-mi voie să dau exemple de activități operaționale. Suntem uh, implicați în uh, sprijinirea guvernului tunisian pentru, a, a um, pentru perioada de după uh, prăbușirea dictaturii. Am oferit a, sprijin noilor guverne cu uh, rezultate bune. Avem un birou în Tunis și uh, ajutăm guvernul tunisian pe baza mai multor memorandumuri de înțelegere pe care le-am încheiat cu mai multe ministere, în special Ministerul de Interne, Ministerul de Justiție, Ministerul Afacerilor Externe și de Apărare. Cooperăm în ceea ce privește reformele din uh, Tunisia, reforma sistemului penitenciar, precum și în ceea ce privește uh, chestiuni practice, cum sunt dosarele lăsate în nume de regimul Ben Ali. Am uh, publicat legislație și reglementări în ceea ce privește funcționarea organelor de stat și funcționarea sectorului de securitate în uh, țările arabe. Încercăm să ajutăm guvernele terțe care sunt confruntate cu probleme numeroase. Cooperăm strâns cu Uniunea Europeană, cu reprezentanții săi pe teren, cu experții de la Bruxelles. Suntem activi în Maroc, uh, în Egipt și uh, săptămâna viitoare vom desfășura o primă misiune în Libia. Urmărim evenimentele din Siria și avem birouri la Ramallah și la Beirut. Un alt uh, exemplu. La inițiativa OCDE-ului am creat echipa de consiliere uh, ISAT. Această echipă efectuează misiuni de monitorizare și evaluare pe teren, mai ales în Africa, dar uh, în, și în întreaga lume. Aceste echipe evaluează situația din anumite țări și Um, instituie programe de asistență în domeniul guvernanței și reformei sectorului de securitate. Facilitează coordonarea internațională a eforturilor în domeniu. Echipele internaționale efectuează misiuni uh, pentru Uniunea Europeană. Are propriul uh, Consiliu de Administrație în care sunt uh, membri Uniunea Europeană, uh, Națiunile Unite, Organizația Internațională a Francofoniei, Uniunea Africană, Banca pentru Dezvoltare Africană. jumătate. Um, acest uh, Consiliu de Administrație este un organ de coordonare. Efectuăm uh, misiuni în franceză și în engleză. În Balcanii Occidentali, centrul nostru furnizează expertiză în ceea ce privește uh, activitățile polițienești la graniță. Avem un birou la Ljubljana, avem uh, unul și la Bruxelles, însă la Ljubljana asigurăm uh, activități de cooperare polițienească cu uh, participarea unor țări ca Austria sau România. Centrul nostru își propune să ofere activități de coordonare în domeniul uh, polițienesc și în ceea ce vește poliția frontierelor. Avem uh, un program uh, în ceea ce vește gărzile de graniță. Am organizat circa 40 de reuniuni ministeriale, seminare, ateliere anual. partea elvețiană participă la fondul, a participat la fondul pentru extindere în ceea ce privește Bulgaria și România și avem uh, programe de cooperare polițienească. Un alt domeniu de activitate ține de companii de securitate private. Centrul nostru uh, facilitează cooperarea în domeniu. Există un cod internațional de conduită care este deschis pentru semnare și la ora actuală a fost semnat de peste 300 de companii, peste 95% din uh, uh, companiile care operează la nivel internațional. Circa 2 milioane de angajați uh, trebuie să respecte acest uh, cod. Personalul uh, centrului a, uh, depus mărturie în privința acestor aspecte. Dați-mi voie să menționez pe scurt câteva alte activități. Avem programe în Africa de Vest, derulăm activități în ceea ce privește reforma sectorului de securitate în această zonă și uh, susținem activitatea parlamentară. Cooperăm cu parlamentele din lumea întreagă, le oferim studii și alte forme de sprijin. Includ aici Consiliul Europei și Parlamentul European ați primit uh, studiul recent uh, cu privire la supervizarea parlamentară a uh, serviciile de informații. Cooperăm de asemenea cu adunarea parlamentară a OSCE-ului. Dați-mi voie să subliniez dorința noastră de a consolida cooperarea cu Uniunea Europeană în general și cu Parlamentul European în special și cu subcomisia dumneavoastră. Dacă am putea consolida această cooperare, ar fi pentru noi o onoare și o plăcere. Ar fi o plăcere ca această comisie să te deplaseze la Geneva în așa fel încât uh, să vă prezentăm și să vă arătăm la fața locului uh, cum uh, acționăm. Aștept întrebări, întrebările și observațiile dumneavoastră. Thank you, Ambassador, for your presentation. Uh, you... Mulțumesc pentru prezentare. Sunteți un prieten adevărat al multora dintre noi Ne bucură expertiza dumneavoastră deosebită și cred că mulți profesioniști din domeniul securității și apărării sunt influențați de expertiza și de studiile dumneavoastră. Am două întrebări scurte. Una se referă la orizontul 2000, 2015. Aș dori să știu M-ar interesa mai mult uh, să vorbiți despre uh, securitatea cibernetică, pentru că la comisia noastră încercăm să adoptăm un raport pe tema uh, securității cibernetice pentru prima dată la comisia noastră și cred că este foarte important. Cealaltă întrebare se referă la controlul democratic. Am discutat despre acordul privind registrul de pasageri în Parlament, acordul cu Statele Unite pe această temă. E vorba de un acord foarte delicat, însă o chestiune este foarte importantă și anume că este foarte dificil ca parlamentele să exercite control democratic. Care este opinia dumneavoastră? Pentru că foarte multe activități din acest domeniu devin tot mai globalizate și mai internaționalizate, iar controlul clasic riscă să devină mai ineficient. Da, Monsieur Pașcu. Domnul Pașcu. Well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Nu am întrebări pentru că am, am avut șansa de a primi toate răspunsurile la reuniunea Consiliului uh, de Consiliere, pentru că sunt membru în acest Consiliu al DECAF și uh, am această legătură personală cu organizația dumneavoastră. Mă bucur mult să-l văd pe ambasadorul Winkler aici și, Only to be here for this, uh... și vreau să vă spun că mi-am amânat plecarea numai pentru a participa la această reuniune. Însă, mai mult de atât, doresc să spun că acesta este un domeniu în care nu, ai, nu exista niciun uh, corp teoretic pre, um, a, dinainte. Trebuie să, a trebuit practic să lucrăm pentru a vedea cum se pot transpune în practică anumite principii, mai ales uh, cele referitoare la controlul democratic al forțelor armate, care este uh, reprezentativ pentru democrație în general. Acest institut și-a început activitatea în 2000 și a început o cooperare strânsă cu state din Europa Centrală și de Est, care la vremea respectivă erau candidate la uh, misiuni NATO și misiuni UE. Apoi a început treptat să se îndrepte spre Balcani și apoi a ieșit din Europa în anumite zone foarte importante. Și aș dori să spun că astfel institutul a reușit pe de o parte, să adune experiență practică și să devină un punct de referință și toate publicațiile necesare în acest sens se găsesc uh, pe site-ul institutului și apoi au început să construiască un corp teoretic din experiențele practice pe care au reușit să le implementeze. Eu sunt implicat personal în astfel de eforturi de reformă ale sectorului de securitate din Filipine și din Thailanda. Am participat și la activități din Cambodgia. Există și un, uh, un parteneriat cu, in, cu, cam, cu Indonezia. Uh, asta doar ca să vă demonstrez cât de mare este interesul acestor state pentru astfel de programe. Construcția statului, construcția instituțională este o nouă uh, adăugire la activitatea institutului și mă bucură foarte mult faptul că relația cu Tunisia a fost și ea creată. La această subcomisie noi am discutat despre cât de important este sprijinul Uniunii Europene pentru reforma sectorului de securitate în astfel de state. Munca Parlamentului este prezentă, ambasadorul Winkler a și menționat-o, însă cu câteva luni în urmă, am, uh, ni s-a prezentat aici în Parlament un studiu important uh, comandat de institut în numele Parlamentului referitor la serviciile de informații din Uniunea Europeană. Este un raport pe care îl așteptăm cu mare nerăbdare, mai ales uh, dată fiind distinția dintre uh, nivelul național și nivelul nostru din Parlament. Astfel doresc să închei și mă bucur foarte mult că acest institut, care este elvețian, ceea ce înseamnă că este foarte serios și profesionist și obiectiv, uh, are atâta succes. Îl felicit pe ambasadorul Winkler, mulțumesc. Mulțumesc, doamna Copa. Mulțumesc, Domnule ambasador, felicitări pentru contribuția centrului dumneavoastră. Controlul democratic al forțelor uh, armate este foarte necesar. Ne bucurăm că aveți atât de mult succes în uh, acest domeniu. Și am o singură întrebare. Am constatat că Belarusul s-a, uh, a aderat în 2002 la institutul dumneavoastră. Cum promovați uh, rezultatele cercetărilor dumneavoastră față de membrii care au mari probleme în domeniul drepturilor omului și al uh, statului de drept. Știu că e foarte greu să se găsească un echilibru și v-aș ruga să elaborați un pic pe această temă. Mulțumesc, doamna Cronenberg. Mulțumesc uh, pentru această prezentare foarte interesantă. Sunteți un centru foarte interesant și cred că E într-adevăr foarte important controlul democratic al forțelor armate, dar cum rămâne cu controlul democratic al armatelor private, al unităților private și al... Uh, cred că este aici nevoie de o activitate în două sensuri, pentru că trebuie controlate și aceste companii private și, pe de altă parte, trebuie să ținem cont de statutul personalului care lucrează aici trebuie și de ei să se țină cont în uh, dreptul internațional. Deci întrebarea este cum priviți această problemă și cum considerați că ar trebui să se poziționeze Uniunea Europeană? Ce trebuie să facem în legătură cu aceste companii? Credeți că e nevoie de niște negocieri internaționale pentru a se găsi criterii și un cadru legislativ pentru activitățile acestor firme? Mulțumesc. Cred că putem să mai luăm încă două întrebări. Ana? Mulțumesc. Mă bucur foarte mult să îl văd aici pe ambasadorul Winkler și sper că această întâlnire va contribui la sporirea cooperării între Parlamentul European și DECAF, pentru că consider că e foarte importantă contribuția DECAF și uh, am să mă refer la ce spunea doamna Cronenberg. Îmi amintesc un raport foarte important al DECAF în care se sublinia uh, care sunt realitățile și care sunt uh, primejdile uh, extinderii acestor companii private și aș vrea să vă întreb dacă considerați că există un impact al crizei economice în acest domeniu. În ceea ce privește transferarea responsabilității statului, această externalizare acest, a resurselor implică aceasta pierderea controlului, mai ales că nu sunt implicate niciun fel de reguli de comportament. Voi pleca imediat în Libia cu o delegație a Parlamentului peste două ore. În mod evident, aici în Libia uh, vedem foarte mulți vulturi care dau târcoale, sunt foarte multe ramificații posibile. care, vultul care trebuie să justifice cumva afacerile. Aș mai vrea să spun că v-am apreciat uh, raportul, foarte important, însă, din păcate, de atunci nu s-au făcut progrese. Nu s-au făcut progrese nici la, pe teren, nici la nivel european. E un exemplu cel mai clar exemplu de uh, lipsă de control democratic este cea a predărilor, uh, unde Uniunea Europeană nu a obținut ce dorea, însă probabil că încetul cu încetul vom ajunge acolo. Uh, știți raportul Parlamentului din 2007, care a avut și el, sigur, uh, neajunsuri. Apreciez uh, uh, rolul dumneavoastră în uh, chestiunea genului, rolul femeilor în implementarea rezoluției 1325 și importanța echilibrului de gen în chestiuni de control. Aș vrea să vă întreb următorul lucru. Sper că în Parlament vom începe în curând o evaluare privind uh, poziția comună a Uniunii Europene privind exporturile de arme și implementarea acesteia. Aș vrea să vă întreb dacă DECAF ar putea să contribuie la uh, evaluarea noastră. Mulțumesc! Următorul vorbitor. Mulțumesc, mulțumesc domnule ambasador pentru prezentare. Mă bucur foarte mult că ne-ați prezentat aceste informații. Știu că cooperați cu guvernul elvețian care vă propune, vă pune la dispoziție jumătate din buget. Presupun că e de la, buget, de la guvern și nu de la organizații privite. Și probabil veți avea în curând mai mulți membri decât ONU, ceea ce, ce ar fi foarte bine pentru stabilitatea globală, fără îndoială. În legătură cu birourile dumneavoastră, înțeleg că unele sunt permanente și unele sunt temporare, mai ales cele din Ramallah și Beirut mi se pare interesante, dacă vor rămâne permanente. Întrebarea mea este următoarea. Aveți de gând să le mutați? Pentru că cred că prezența dumneavoastră e foarte importantă în uh, fostele state totalitare, la Tripoli, la Tunis, la Bagdad aveți vreun plan în acest sens? Vă mulțumesc. Ambasador. Domnule ambasador, aveți cuvântul. Merci beaucoup. Mulțumesc. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor pentru întrebări. Dați-mi voie să le analizez una câte una. Mulțumesc foarte mult că ați menționat uh, programul uh, Horizon 2015, Orizont 2015, doamnă președinte. Anul trecut am încercat să analizăm ce ar trebui să facem și am rezistat tentației de a uh, ne extinde până la anul 2050, pentru că vom fi morți până atunci, deci nu ne putem asuma eu nu-mi pot asuma responsabilitatea cel puțin până atunci. 2015 însă este mai aproape și deci pot fi responsabil pentru opțiunile de până atunci. Am făcut un studiu pentru a analiza uh, Uh, în ansamblu, schimbările demografice, evoluția tehnologică, tot felul de factori. Veți găsi raportul pe pagina de internet uh, a noastră. Vă recomand cu căldură să-l citiți. Am evaluat în esență parteneriatele public-privat și mai multe manifestări ale acestora. în, uh, și inclusiv în domeniul cibernetic și în domeniul PMSC. Am să mă refer la domeniul cibernetic, se vorbește foarte mult despre acest lucru, probabil uh, pentru că este un subiect la modă acum, există o mâncare națională elvețiană în care se amestecă iaurt și fructe și multe alte lucruri, se amestecă toate la un loc și sunt foarte bune. Am impresia că a, cam așa e și discuția privind uh, aspectele cibernetice. Războiul cibernetic, de exemplu, război înseamnă utilizarea marinei, utilizarea aviației și așa mai departe, dar și acum utilizarea forțelor cibernetice. Este oare bine să se facă așa ceva? Cu cât o uh, securitatea este mai cibernetizată, cu atât este mai vulnerabilă. Este bine oare să se utilizeze instrumente cibernetice ca instrumente de război și avem interesul de a utiliza uh, aceste instrumente? Este există probabil posibilitatea de control reciproc, de limitare reciprocă. Noi asta analizăm acum. Apoi există criminalitatea cibernetică. S-a făcut un studiu. Uh, sperăm să avem răspunsurile cât mai repede cu privire la războiul cibernetic și implicațiile sale. Cred că principala concluzie va fi că nu există niciun fel de control asupra acestor lucruri. E foarte complicat. Eu nu sunt prea bun cunoscător în acest domeniu, dumneavoastră sunteți mult mai pricepuți, dar oricum e foarte complicat. Se pune întrebarea, de exemplu, în Parlament cine este responsabil de această chestiune. Există tendința de a se acorda responsabilitatea forțelor armate și agențiilor de informații, care nu sunt neapărat organizațiile cele mai transparente. Însă, neavând alte opțiuni, neexistând alte opțiuni, forțele armate sunt responsabile și de ă, criminalitatea cibernetică, de la ă, citirea cărților de credit la uh, bancomate, de, până la alte manifestări. Deci, structural este greșit. Greșit această abordare. 95% din problemă ține de competența poliției și de domeniul juridic. Așadar, cred că războiul cibernetic uh, duce la concluzia că e nevoie de opțiune de control, de limitare reciprocă și, în al doilea rând, uh, naște întrebarea cine controlează activitățile în acest domeniu. Este un aspect foarte important pentru controlul parlamentar. Avem Convenția de la Budapesta a Consiliului Europei în acest domeniu. Aceasta trebuie consolidată și extinsă geografic și trebuie echipată cu o forță de asistență internațională. Trebuie să existe echipe de intervenție, de echipe computerizate de reacție rapidă, de urgență. Apoi, a treia dimensiune care este poate cea mai complexă, dar și cea mai atrăgătoare, se referă la noua dimensiune pe care uh, societatea civilă o primește prin uh, dimensiunea cibernetică. Gândiți-vă la uh, imaginile pe care le-am primit de la OMS, de exemplu, deci, sau din piața uh, Taher din Egipt. Nu, e, nu erau jurnaliști acolo, dar am primit însă imagini de la fața locului. E o nouă realitate. Știm că există problema Google, care este cenzurat în China. Există un șantier enorm al controlului electronic al sectorului de securitate și intenționăm să uh, intervenim public în acest domeniu. Ceea ce privește controlul democratic în general, dacă pot să trec la a doua întrebare, domnul președinte, cred că acesta este în urmă și trebuie să recupereze terenul pierdut. Controlul parlamentar nu se confruntă cu provocări din ce în ce mai mari într-o lume tot mai globalizată. Nu putem ignora acest aspect totul este mult mai interconectat și uh, avem nevoie de instrumente juridice de a recupera distanța pierdută față de realitate, însă acestea uh, sunt destul de slabe. Cred că e important să asistăm parlamentele și organismele parlamentare multilaterale din lumea întreagă în uh, încercarea lor de a recupera terenul pierdut. Cred că ați menționat Comitetul Director Politico-Militar. Uh, este o încercare aici de a combina două aspecte. Avem la ora actuală două mandate. Avem așa numitul document de la Montreux. E vorba de un acord neobligatoriu internațional semnat de 38 de state, dacă nu mă înșel, și există condiția de a fi angajate întreprinderi private de securitate militară uh, conform Convenției de la Geneva pentru a se uh, respecta acest proces. Acest lucru este prevăzut în documentul de la Montreux. În mod evident, uh, există o școală de gândire care ar dori să existe o convenție internațională cuprinzătoare semnată de toate statele membre împotriva mercenarilor. E o idee foarte bună, dar atâta, nimic mai mult, e o idee bună. Sunt unele state care probabil nu vor semna o astfel de convenție niciodată. În schimb, Montreux, documentul de la Montreux a fost semnat de guvernul american. Asta avem acum la dispoziție. În, există și un cod internațional de conduită pentru aceste companii, iar secretariatul nostru a fost foarte implicat în negocierea acestui cod. Și stabilim mecanismul de implementare al codului. În documentul de la Montreux se spune că vor fi angajate companii care au semnat codul. Așadar, este treabă serioasă. 304 companii au semnat uh, codul în ultimul mandat. Uh, este, aceasta este situația deocamdată, a, a, situația Comitetului Director Politico-Militar. Se dorește implementarea unui mecanism, ceea ce, însemne, ceea ce înseamnă că documentul de la Montreux spune că companiile trebuie să semneze, după ce semnează trebuie să fie uh, să primească o certificare dacă chiar își îndeplinesc uh, obligațiile asumate. Apoi trebuie să existe și un uh, mecanism de uh, depunere de plângeri. Că sigur că există Convenția de la Geneva, însă nu se știe dacă operațiunile sunt fezabile pe termen lung. La ora actuală există o cartă privind procedura de implementare a acestui mecanism. Avem o inițiativă a guvernului elvețian în acest sens, menită să creeze și să promoveze aceste mecanisme de implementare, mecanism care va avea nevoie de o identitate juridică până la urmă. Este un proces pe care îl uh, susținem foarte mult. Mai sunt însă lucruri de făcut în acest domeniu. Există domenii conexe, de exemplu, al domeniului industriilor extractive, suntem observatori și la acordul respectiv. În domeniul comitetelor directoare politico-militare mai sunt multe de făcut. Aș vrea să spun că este nevoie de o pasarelă între Montreux și o, și o convenție cuprinzătoare și nimic nu ne împiedică să creăm un model uh, de reglementare care să împace și pe susținătorii Montreux și pe cei care doresc o convenție mai largă, pentru a ajunge la un instrument de legislație internațională care să satisfacă ambele tabere. Este nevoie și de, parlament, de control parlamentar foarte puternic. Prevederile trebuie să fie aplicate nu doar la nivel juridic, ci și la nivel politic. Și, încă o dată, considerăm că acesta este un domeniu în care trebuie să ne implicăm. Vreau să-i mulțumesc domnului Pașcu pentru cuvintele binevoitoare. Întotdeauna ne bucurăm să vedem în sală vechi prieteni și vă sunt foarte recunoscător pentru că ați, uh, v-ați amânat plecarea ca să asistați la umila mea prezentare. Dați-mi voie să vă răspund spunându-vă doar următorul lucru. Rolul nostru este să fim cât mai cuprinzători, să avem cât mai multă acoperire în domeniul controlului sectorului de securitate, nu doar al forțelor armate, ci al întregului sector de securitate. Nu doar în domeniul tradițional, după cum ați spus dumneavoastră, realitatea este complexă și trebuie să se acopere totul, altfel nu, nu am mai fi decât o instituție care oferă seminarii pe diverse teme. Intenția noastră este să ne asistăm, să ne ajutăm membrii și partenerii în o perioadă îndelungată de timp și o activitate noastră este la fel de complexă ca și realitatea. Acesta este o abordare a orizontului 2015 care ne duce spre PMSC și răspunde și la multe alte întrebări. Nu putem să fim operativi pe teren fără să uh, legăm între ele strategiile naționale și fără să identificăm bune practici deci există o muncă analitică a institutului și o muncă pe teren. Cele două sunt uh, strâns legate. Și sper că structura noastră interguvernamentală va uh, permite să răspundem la realitate, să colaborăm Uh, să colaborăm în timp. Deocamdată uh, acest lucru funcționează foarte bine. Însă este o provocare, într-adevăr. Avem foarte multe șantiere la ora actuală și cererea, uh, cererea pentru serviciile noastre este în creștere exponențială. Sunt și cazuri dificile, cum este Belarusul. Ce, cum? Cum să reacționezi? Cum să te ocupi de o țară ca Belarusul? Noi sperăm, practic, să uh, creăm punți aici. Sperăm să oferim o alternativă la uh, realitatea existentă. La Minsk avem o cooperare cu Parlamentul, însă până acum nu am prea avut succes, ca să spun așa. Nu prea se întâmplă multe, însă uh, încetul cu încetul se face oțetul și sper să ajungem cu timpul să punem lucrurile în mișcare. contractorii uh, privați, militari și de securitate, la care se refera doamna Gomez, se fac presiuni, uh, într-adevăr, pentru externalizare. PMSC se vor dezvolta. Ați văzut în Afganistan, de exemplu, uh, ce s-a întâmplat cu retragerea SUA se va ajunge la o utilizare mai largă a companiilor private în aceste conflicte, însă este nevoie și de uh, angajatori majori. Sentimentul meu este că industria este foarte interesată de aceste aspecte și primim foarte multe reacții de la cei de pe teren. În mod clar se înțelege că uh, Există un schimb de bune practici care includ acum respectarea drepturilor omului, deci în esență sunt optimist în ceea ce privește aceste companii private și întotdeauna e nevoie de multă muncă. Sper ca uh, în ceea ce privește uh, guvernanța sectorului de securitate, E foarte importantă implicarea Uniunii Europene aici. Uniunea Europeană trebuie însă să își pună la dispoziție instrumentele pentru a acționa în acest domeniu. Eu voi face tot ce pot pentru a încuraja Uniunea să acționeze atât la nivel conceptual cât și la nivel practic. Uh, vom contribui la formări, vom pune la dispoziție instrumentele noastre Este în mod clar un proces mai îndelungat, însă e nevoie de competențe în domeniul uh, ISAT al echipei uh, de consiliere în sectorul internațional al securității și vom face toate eforturile în acest sens. În ceea ce privește uh, regulamentul 1325, noi vă vom susține pentru aplicare. În cele din urmă, uh, câteva cuvinte despre birourile noastre. Avem acum birouri la Bruxelles, un birou cu identitate juridică, avem și la Ljubljana un birou, la Bruxelles avem o persoană, e atât de aproape de Geneva încât uh, aducem experții necesari la Bruxelles pentru obiective juridice. Însă e bine să avem și o identitate belgiană. La Ljubljana avem uh, o cooperare polițienească cu Balcanii de Vest, avem ofițeri de poliție din Slovenia, din Serbia și din Austria și personal oferit chiar de mine. Și dorim să consolidăm acest birou. La Beirut avem o, o entitate fără uh, identitate juridică, dar cu uh, imunitate diplomatică. Nu există un consens la ora actuală între diversele grupuri din Liban cu privire la calea ce trebuie urmată, însă Beirut e un loc bun unde să discutăm cu persoanele implicate în conflicte, deci pentru asta utilizăm biroul de la Beirut. La Ramala avem 14 persoane, este o operațiune mare și la Ljubljana avem uh, multe persoane. La Ramala facem multe eforturi și avem contacte strânse cu structurile UE de la fața locului. Uh, suntem chiar în aceeași clădire. Și este nevoie de multă muncă acolo pentru a stabili un stat de drept funcțional și un sector de securitate funcțional. Realitatea palestiniană e foarte complexă și are și implicații politice foarte profunde. La Tunis avem șase persoane, sperăm să creștem, să ajungem la 12. Nu e departe și negociem uh, cu toate părțile implicate, mai ales cu guvernul tunisian, dar și cu Uniunea Europeană. Săptămâna trecută am uh, făcut vizite, am avut vizite legate de acest birou și sperăm să găsim o metodă perfect potrivită Tunisiei, care să corespundă și ofertei comunității internaționale. Mai avem și birouri la Abuja împreună cu birourile ECOVAS. Nu știu deocamdată ce va mai urma. Noi suntem flexibili în ceea ce privește creșterea, dar și scăderea dimensiunii birourilor. Putem închide unul care nu mai este relevant, putem deschide altele. Nu știu dacă cel din Tunis va fi util în regiune, cum sperăm noi, sau ă, dacă îl putem folosi doar pentru Tunisia și dacă va fi nevoie de ceva în Libia, să pot merge în Tripoli sau să folosesc o structură din Maroc. Sincer, nu știu, noi vom răspunde în mod flexibil la nevoile ce vor apărea. E clar că ezităm întotdeauna înainte de a crea un birou pentru că implică și cheltuieli, în cazul Tunisului, guvernul elvețian acoperă aceste cheltuieli și în cazul uh, celuilalt birou este guvernul suedez. Aceasta e situația. Prima misiune din Libia de săptămâna viitoare ne va spune mai multe. Mulțumesc. Alex, there are other questions. Dragi colegi, mai aveți întrebări? Dacă nu, atunci vă mulțumim, domnule ambasador, pentru reuniunea de astăzi. A fost un schimb de opinii foarte interesant și fructuos. După cum am spus, institutul dumneavoastră este un prieten apropiat al nostru și să fiți siguri că uh, suntem onorați să putem să profităm de pe urma experiențe dumneavoastră, folosim documentele dumneavoastră și sigur că e foarte bine când există bune practici să le și folosim. Și ca să le poți folosi, trebuie să le știi și dumneavoastră ne ajutați uh, să știm care sunt acestea. Vă mulțumesc pentru că ați venit la, în comisia noastră. Vă mulțumesc pentru invitație. Cred că membrii comisiei noastre ar dori să vină să vă viziteze la Geneva pentru un schimb de opinii mai aprofundat. Vă mulțumim, deci, încă o dată pentru că ați fost astăzi alături de noi. Mulțumesc și eu! Habe Colleagues, the next point on the agenda is the Dragi colegi, următorul punct pe ordinea de zi, delegația de la Varșovia. După cum știți, între 15 și 16 decembrie am avut o delegație sede. Domnul Ianes și doamna Ibrasic au fost la Varșovia. Avem la secretariat uh, raportul privind această misiune. Dacă colegii noștri doresc să ne vorbească despre această delegație, vă rog să vă invit să o faceți. Eh, sí, intervengo eh, casi puramente por... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu intervin mai mult din politețe, pentru că documentul nostru, de fapt, a fost trimis tuturor colegilor. Am fost președintele unei mici eh, delegații la Varșovia. formată din două persoane. Între 15 și 16 septembrie am reprezentat uh, subcomisia noastră pentru securitate și apărare la Varșovia. Care a fost uh, scopul vizitei noastre? Am dorit să mulțumim din partea comisiei noastre președinție poloneze pentru rolul uh, pe care Polonia l-a jucat în adoptarea agendei pentru politica comună de securitate și apărare. Am avut reuniuni la Ministerul, de, Ministerul Apărării, în Parlament, ne-am întâlnit de asemenea cu uh, șeful forțelor armate în Polonia. Am salutat inițiativa Poloniei de a înființa un grup alături de Germania, și Franța. Și vreau să subliniez că eu doresc ca politica de securitate și apărare să fie una europeană și ne-am bucurat ca într-o țară atât de importantă ca Polonia am găsit uh, parteneri care sunt de acord cu această viziune. După cum știm, nu toate cele 27 de state membre uh, gândesc în aceeași direcție. Însă pare să se creeze o masă critică care în, arată în această direcție. În această perioadă de criză economică, sigur că a fost uh, greu să creștem bugetele militare și cele de apărare. În anumite țări chiar uh, și în anumite domenii chiar au trebuit făcuse, făcute reduceri. Cu atât mai important este ca politica comună care să facă uz în mod optim de Uh, resursele limitate, uh, reduce uh, suprapunerile prin achiziții comune și de aceea ne bucurăm de cooperarea cu toți partenerii din Polonia pe care i-am întâlnit și care ne-au încurajat foarte mult în eforturile care se fac. Documentul care a fost diseminat vă prezintă vizita noastră. Dragi colegi, următoarea noastră reuniune va avea loc pe 28 februarie la Bruxelles. Dacă nu mai există alte întrebări sau observații, atunci încheiem această reuniune. Vă doresc o zi bună și un sfârșit de săptămână plăcut!